Mes chers collègues, euh, je vous propose de commencer nos, nos travaux. <coughs> Dragi colegi, vă propun să începem lucrările noastre. Je vous rappelle que Vă reamintesc că acest atelier este concentrat în totalitate pe problema complementarității între bugetele naționale și bugetul european și, în special, este dedicat uh, rolului fondurilor structurale și fondului de coeziune în cadrul uh, realizării obiectivelor semestrului european la nivelul Uniunii Europene și apoi la nivelul fiecărui stat membru în uh, parte, în considerare obiectivele naționale. Aș dori să salut prezența domnului președinte Filipos Sakinidis, vicepreședinte al Comisiei pentru Finanțe și pentru Echilibru General al Bugetului și de aplicare a bugetului din Parlamentul grec și care este copreședintele acestei uh, ședințe, împreună cu mine, care sunt Alan Lamasur, președinte al Comisiei pentru Buget din Parlamentul European. Printre alți experți aș dori să o salut pe doamna Maria Delmar Anguru Martinez, senator aparținând Comisiei pentru Finanțe și Administrație Publică din Spania, și a doamnei Birote Vezaite, membru al Comisiei Economice și a Comisiei pentru Afaceri Europene din Parlamentul Lituaniei. Apoi domnul Walter Tefa, care este director general pentru politica regională și urbană în cadrul Comisiei Europene. Vă reamintesc că toate persoanele prezente care doresc să intervină pentru a adresa întrebări sau să facă comentarii, după intervenția fiecăruia dintre experți, trebuie să completeze un formular care va fost distribuit, astfel încât să putem să dăm cuvântul tuturor celor care își doresc să intervină. Regula uh, asupra căreia ne-am pus de acord și care s-a aplicat ieri în ședința plenară și care se aplică și astăzi la fiecare dintre atelierele de lucru este următoarea. Doi uh, parlamentari naționali pentru un parlamentar european și, uh, evident, vom încerca uh, împreună cu domnul copreședinte Sakimidis, să asigurăm de asemenea un echilibru politic și geografic dacă ar fi să apară probleme. Câteva cuvinte introductive din partea mea acum. Această săptămână europeană are loc în cadrul procedurii a ceea ce noi numim uh, semestrul european și de asemenea, pentru statele membre vizate, în cadrul aplicării tratatului de stabilitate bugetară. Acest tratat a prevăzut uh, reuniunea conferinței interparlamentare pentru a asigura un control parlamentar un control democratic, o dezbatere publică în legătură cu pozițiile asumate, fie în cadrul semestrului european la nivelul Uniunii Europene, fie în cadrul Tratatului de Stabilitate pentru statele uh, membre vizate de acest tratat de stabilitate. Ne-am pus de acord uh, împreună cu președinția greacă ca după uh, ședințele plenare care au avut loc uh, luni și ieri, ca în această dimineață să organizăm aceste grupuri de lucru care să corespundă unui număr de trei uh, dimensiuni sau trei preocupări diferite în legătură cu acest subiect. Problema coordonării politicilor economice în cadrul Uniunii Monetare, apoi problema politicii sociale și a dimensiunii sociale a Uniunii Europene și aici problema complementarității bugetelor. Bugetul european este uh, practic cel de-al 29-lea buget al Uniunii Europene. Este un uh, buget uh, mic din perspectiva PIB-ului, reprezintă 1% din PIB-ul Uniunii Europene însă este un buget important în ceea ce privește efectele sale economice. Și asta pentru că 94% din bugetul Uniunii Europene, care este de 140 de miliarde de uh, euro, deci 94% din această sumă este dedicată intervențiilor economice și investițiilor. Deci este o diferență majoră față de bugetele noastre naționale, în care cheltuielile, cheltuielile de uh, funcționare, din perspectivă istorică, din motive istorice, sunt mult mai mari. De asemenea, există mari uh, servicii publice costisitoare în ceea ce privește educația, apărarea, um, aspectele sociale. Toate acestea țin de competențe naționale, nu de competența Uniunii Europene. Toate acestea înseamnă că, într-o perioadă precum cea actuală, în care toată Uniunea ezită între uh, recesiune și uh, redresare, mai multe, în care mai multe state, uh, printre care și Grecia, se confruntă cu o recesiune severă, uh, deja de câțiva ani și alte state ezită între regresare și um, uh, criză economică, trebuie să facem niște eforturi pentru ca finanțele publice ale statelor să fie puse în ordine. Majoritatea statelor europene ar trebui să facă uh, eforturi uriașe din perspectiva competitivității. Trebuie așadar să încercăm să folosim mai bine acest buget european, acest buget de intervenție, de investiții, pentru a însoți eforturile naționale și pentru a ne asigura că, într-o manieră generală, obiectivele comune ale Uniunii Europene sunt atinse. Așadar, dispunem de un bilanț al aplicării, adică de fonduri structurale și de coeziune, care sunt instrumentul principal care permite Uniunii Europene să ajute statele membre care reprezintă între o treime și 40% uh, din bugetul european. Deci depindem de acest bilanț pe perioada 2007-2013. Această perioadă a fost una foarte dificilă, marcată de criză, așadar a fost uh, interesant să uh, observăm maniera în care aceste politici uh, a putea susține activitatea politică. A fost interesant să constatăm că capacitatea de utilizare a creditelor, de absorpție, a fost foarte importantă în mai multe state, în unele mai mult decât în altele și pentru a ne adapta la uh, criză am dorit să reorientăm uh, creditele către uh, noi proiecte care să aibă un efect imediat sau un efect pe termen lung mai important asupra competitivității, așa cum președintele Barroso a propus deja și a reușit să realizeze în mai multe state. Așadar, pentru noi toți este important să avem mărturile unora și altora, să vedem ce a mers, cum a mers, dacă a fost uh, bine, dacă sistemul uh, a fost bine conceput. Pe de altă parte, anul trecut s-a negociat uh, în Parlamentul European, uh, mai ales de către Comisia Regi, care a fost în prima linie a um, negocierilor, uh, fondurile de coeziune și structurale, care urmează să fie folosite în următoarea perioadă, 2014-2020. S-au discutat și ajustările care au fost făcute pentru împrumuturi. Ne-am gândit cum pot fi pregătite programele naționale pentru această perioadă în diverse state. Au apărut mai multe întrebări pe care le-am adresat la nivel european ne-am întrebat dacă numărul proiectelor și repartiția fondurilor între proiecte, uh, ținând cont, bineînțeles, de calitate și de cantitate, este aceeași în toate statele și dacă uh, este un nivel uh, satisfăcător, apoi dacă nu ar trebui să ne gândim dacă nu dispersăm cumva fondurile uh, pe foarte, foarte multe proiecte și atunci efectele uh, economice uh, nu se regăsesc decât într-un număr limitat de proiecte. Așadar, ne interesează mărturiile dumneavoastră și, de asemenea, experiența cu care s-au confruntat statele membre. Ne interesează și proiectele, calitatea investițiilor, pentru că acestea joacă un rol foarte important. Așadar, acestea sunt toate întrebările care uh, se ridică. În prima instanță aș dori să dau cuvântul experților care au între 5 și 10 minute la dispoziție fiecare pentru a-și prezenta uh, punctul de vedere, punctul de vedere al țării din care provin sau al instituțiilor pe care le reprezintă. Apoi vom iniția o dezbatere cu cei prezenți în sală. Uh, Aș dori să dau cuvântul domnului Walter Defar uh, mai întâi, dacă domnul Sachinidis este de acord. Uh, domnul Defar este uh, director general în cadrul comisiei. Mulțumesc, domnule președinte, doamne și domnilor, sunt foarte recunoscător pentru această invitație de a veni la această întâlnare foarte importantă a deputaților europeni și naționali. Cu această ocazie aș dori de asemenea să mulțumesc Comisiei pentru uh, buget, pentru sprijinul arătat politicii de coeziune, care ne-a permis anul trecut să cheltuim un uh, buget uh, de 43 de miliarde de euro, un buget absolut istoric pentru DigiRegio. Dar aș dori să mai adaug și faptul că la finalul anului ne mai rămăseseră 19 miliarde neplătite încă mai ales pentru că nu existau suficiente credite. Asta înseamnă că vom avea de sprijinul dumneavoastră uh, și pe viitor. Dar astăzi voi vorbi despre rolul pe care uh, fondurile europene uh, structurale și de investiții, fondurile ESI, l-au jucat și îl vor juca pentru a susține creșterea și ocuparea într-un uh, mediu economic complet diferit. Un mediu complet diferit în urma cele mai profunde crize economice prin care a trecut Uniunea Europeană de la existența sa și un mediu schimbat datorită faptului că în contextul și după criza economică, măsurile politice s-au uh, schimbat. Acum avem o mai bună coordonare a măsurilor politice la nivel european prin intermediul semestrului european. Și eu îmi propun să trec în revistă rapid acțiunile la care am recurs pentru a susține creșterea economică și ocuparea pe uh, perioada de programare 2007-2013 13 și apoi să vă prezint modul de organizare a următoarei perioade 2014-2020. Următorul diapozitiv, vă rog. Pe parcursul crizei, în trecut, diferitele modele economice ne-au arătat că politica de coeziune a crescut PIB-ul cu mai mult de 1% um, în principalele uh, state beneficiare, în medie. Ați putea spune că 1% nu reprezintă un procent foarte mare, dar 1% din PIB um, este totuși o, un procent uh, major dacă ținem cont de faptul că, de fapt, uh, contribuția politicii de coeziune reprezintă doar 0,3% um, din uh, fondurile europene. Deci, în general, PIB-ul din statele beneficiare ar fi fost mai scăzut cu 1% dacă nu ar fi existat politica de coeziune. Pentru a deveni puțin mai uh, concret, vedeți aici unele realizări cheie a perioadei 2007-2012, conform ultimelor informații pe care le avem la dispoziție și este vorba de uh, cifre impresionante, totuși, din locurile de muncă create, uh, societățile care au fost uh, sprijinite, câte, câți kilometri de căi ferate au fost uh, construiți și din punctul de vedere al dimensiunii sociale, este important să știm că Fondul Social European a participat, participarea a 15 milioane de cetățeni în fiecare an. Deci sunt cifre impresionante, după cum am spus, și importante. Drept urmare, politica de coeziune a sprijinit creșterea economică și crearea de locuri de muncă chiar și în perioada de criză economică, dar, din păcate, provocarea mare cu care ne-am confruntat a fost faptul că disparitatea între Uh, regiunile cele mai puțin dezvoltate și cele mai dezvoltate s-a tot mărit. Înaintea crizei se înregistrase o tendință inversă de aliniere acestor diferențe. Odată cu criza economică, aceste diferențe se adâncesc din nou și aceasta este provocarea cea mai mare cu care se confruntă politica de coeziune, care a fost până la urmă răspunsul nostru concret. Programele din perioada 2007-2012 au fost uh, stabilite înaintea crizei. Este așadar clar că pe parcursul crizei situația s-a schimbat complet, ceea ce ne-a determinat să ne adaptăm la aceste modificări. După cum știți foarte bine, politica de coeziune funcționează în felul următor. Banii europeni uh, cofinanțează cheltuielile Uh, naționale prin așa, numit, așa numită gestionare împărtășită. Cu ocazia crizei economice, bugetele naționale au fost supuse unor presiuni imense de consolidare. Deci a trebuit să reacționăm și ne-am reacționat prin sporirea finanțării ratelor de cofinanțare din partea fondurilor europene, tocmai pentru a ușura uh, situația bugetelor naționale. Și aici vedeți care sunt măsurile. Am uh, mărit avansurile în anul 2009 cu 6,2 miliarde de euro, de exemplu. Uh, unde a fost posibil, am mărit la maximum ratele de cofinanțare ale Uniunii Europene în Uniunea Europeană, ajungând la o sumă undeva aproape de 29 de miliarde de euro și în statele care făceau parte dintr-un program special am uh, ajuns până la rata maximă de cofinanțare de 95%, cam un, aproape 2 miliarde de, de euro fiind implicate. Deci am reacționat la dificultățile economice și financiare cu care s-au confruntat unele state, state membre. Odată cu reducerea activităților economice, nu, nu, a, nu a mai fost o idee foarte bună să promovăm doar uh, cheltuielile, să ne concentrăm doar pe, pe inovare și pe aducea pe piața unor noi uh, produse noi. A trebuit să ajutăm uh, noi întreprinderi mici și mijlocii, pentru că acestea aveau dificultăți în a avea acces la creditare. Uh, a modificat drept urmare regulamentul pentru a lărgi criteriile de eligibilitate, capitalul de lucru pentru IMM-uri, de exemplu, a devenit eligibil pentru finanțare. Am oferit finanțare pentru măsuri de eficientizare energetică, pentru construirea de locuințe sociale, deci ne-am adaptat la, neces- la nevoile specifice crizei. După cum a spus deja domnul președinte al Comisiei pentru Bugete, a trebuit să orientăm fondurile înspre locurile unde a fost cel mai mult nevoie de ele și, în general, am programat o sumă de aproximativ 45 de miliarde, 13% din uh, totalul programelor, și uh, poate vă aduceți aminte de grupurile de lucru pentru întreprinderi mici și mijlocii și pentru um, măsurile dedicate uh, tinerilor, grupuri create în anul 2012, acțiuni care ajută cam 50.000 de întreprinderi mici și mijlocii și un milion de tineri. Deci puteți vedea foarte clar că politica de coeziune a jucat un rol foarte Uh, foarte important pentru a răspunde uh, acestei crize și pentru a sprijini în continuare măsurile de creștere economică și de creare de locuri de muncă. Însă, trebuie să admit că am făcut acest lucru într-un fel pompieristic, ceea ce este normal pe o perioadă de criză. Pe perioada următoare, abordarea noastră va fi una mult mai structurată, pentru a ne asigura că această politică de coeziune va sprijini la maxim crearea de locuri de muncă și creșterea economică. Trecem așadar la următoarea perioadă și pentru această perioadă, din punctul nostru de vedere, politica de coeziune va fi un pilon cheie în contextul politicilor economice. Și aș dori să vă prezint mixul de măsuri politice în cadrul semestrului european. Există, pe de-o parte, consolidarea uh, bugetară, pentru că fără finanțe publice sănătoase nu putem avea o dezvoltare economică și socială. Avem, pe de altă parte, necesitatea de a trece la reforme structurale. În unele state membre, funcționarea uh, pieței muncii trebuie să reprezintă uh, o prioritate Uh, infrastructura de cercetare trebuie să se îmbunătățească pentru a sprijini competitivitatea societăților, sistemele sociale trebuie să țină seama de evoluțiile demografice. Dar consolidarea bugetară și reformele structurale nu sunt suficiente. Și nu este vorba de un uh, triunghi, să ne gândim la un scaun care nu poate sta în picioare doar pe, pe dacă are uh, două picioare. Deci avem nevoie și de colțul investițiilor. Și aici se regăsesc, de fapt, fondurile structurale europene. Asta înseamnă că pe viitor politica de coeziune va fi o parte integrantă a mixului de măsuri politici. Și toate aceste puncte sunt legate între ele, sunt interconectate. Și aceste legături, aceste linii între cele trei puncte descriu natura legăturilor și descriu noile caracteristici pentru următoarea perioadă de programare. Dacă este să ne gândim la legătura existentă între consolidarea bugetară și uh, sprijin, măsurile de investiție, și sprijinul investițiilor și pentru creșterea economică. Este vorba de uh, condiționalitatea macroeconomică. Dacă nu sunt uh, respectate angajamentele luate din punctul de vedere al consolidării bugetare acest lucru va avea un, uh, un impact, dar și în sens invers. Cheltuielile care merg înspre crearea de locuri de muncă, se va ține seama de ele pentru consolidarea bugetară. Există apoi și legături între reformele structurale și investiții, și este vorba de condiționalitățile ex ante. Doar dacă sunt respectate anumite condiții, are rost să investești anumite fonduri, pentru că doar atunci o investiție va fi eficace. Și pot să vă dau o, un exemplu. Înainte de a investi într-o instalație de prelucrare a deșeurilor, trebuie să fim siguri că există planuri concrete care să se referă la măsurile de reducere a deșeurilor create și de reciclare acestora. Sau, dacă dorim să sprijinim întreprinderile și mijlo, mici și mijlocii, este esențial să există un mediu propice de, de afaceri, de exemplu ca costurile creării unei noi întreprinderi să nu fie prea mari. Pentru că doar așa fondurile investite vor fi folosite uh, cât mai bine și fondurile vor fi acordate doar dacă se îndeplinesc toate aceste condiții. Dar Există o legătură și în celălalt sens. Prin fondurile structurale vom uh, sprijini reformele structurale prin intermediul uh, unei asistențe tehnice, de exemplu. Deci, acest construct este unul foarte solid și în centrul său se regăsește semestrul european cu recomandările specifice fiecarei țări în parte. Dacă politica noastră uh, urmează să aibă un uh, rol important, trebuie să se orienteze mai mult uh, pe rezultate. Deci trebuie să ne concentrăm mai mult pe obținerea de rezultate și ce înseamnă acest lucru din punctul de vedere al creșterii economice și a creării de locuri de muncă? E bine, concentrare. Și după cum a spus domnul președinte, este vorba de concentrare tematică și financiară pe principalii vectori ai creșterii economice. Um, cercetare, um, o creștere inclusivă, capitalul uman și așa mai departe. Ați putea spune că este vorba mai degrabă de orientare generală. Este adevărat, dar sunt inspirate de programele individuale care țin seama de necesitățile specifice și acum revenim la semestrul european programul, programele stabilite pentru un uh, stat în parte trebuie să țină seama, desigur, de recomandările specifice pentru statul respectiv. Și trebuie să țină seama de nevoile existente la nivelul regional și național și aici este vorba de strategia specializării inteligente prin care sunt aduse la un loc uh, institutele de cercetare, universitățile, uh, Uh, și ceilalți parteneri sociali. Aceste programe trebuie să fie unele strategice. Avem nevoie de o definiție clară a rezultatelor, a obiectivelor care urmează să fie atinse. Trebuie să avem criteriile pe baza cărora vom evalua atingerea acestor obiective sau nu și prin, prin intermediul rezervei de performanță, de exemplu, vom putea să realocăm aceste fonduri pentru a obține uh, efectele maxime. Și după cum am spus deja, Uh, condițiile ex ante uh, ne garantează că um, sunt îndeplinite criteriile pentru a investi toate aceste fonduri. Și anul 2013 este unul uh, crucial pentru că în acest an sunt prezentate și adoptate toate aceste programe și acest lucru va influența modul în care sprijinim creșterea economică și crearea de locuri de muncă pe viitor. Anul trecut am reușit să adoptăm cadrul legislativ, avem, avem uh, adoptat bugetul 325 de miliarde de euro pentru politica de coeziune și dacă adăugăm și Fondul European de Dezvoltare Rurală și uh, Fondul European pentru Pescuit, ajungem la un buget de peste uh, 400 de miliarde de euro, deci o sumă importantă de bani Într-o primă fază, statele membre vor transmite acordurile de parteneriat care au acest uh, caracter al unui document strategic și prin aceste documente uh, se va ține seama de recomandările specifice pentru fiecare stat în parte și aceste acorduri de parteneriat trebuie să se bazeze pe un acord mai larg încheiat între toți actorii relevanți din statele membre și pe măsură ce vom înainta în anul 2014, programele operaționale urmează să fie adoptate, acestea reprezentând documentele concrete prin care urmează să ajungem la creșterea economică și la crearea de locuri de muncă și care ne vor permite să cheltuim aceste fonduri. Acum este important să ne unim eforturile la nivel regional, național și european pentru a structura în mod corect aceste programe, astfel, astfel încât acestea să producă efectele maxime din punctul de vedere al unei uh, creșteri uh, durabile, uh, inteligente și inclusive. Nu putem continua cu status quo-ul actual, trebuie să ne orientăm mai mult înspre obținerea de rezultate și sper că mă voi bucura și de sprijinul dumneavoastră în acest efort comun. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule director general, pentru această prezentare foarte clară. Domnule președinte Sakinidis. Thank you very much. Represent... Mulțumesc. Reprezentând aici Parlamentul Elen, aș dori să urez bun venit tuturor participanților, atât din partea Parlamentului European, cât și de la Parlamentele Naționale. Eu cred cu tărie că toate întâlnirile care au loc în cadrul acestei săptămâni interparlamentare sunt uh, esențiale, nu doar pentru interacțiunea între membrii Parlamentelor Naționale și al, uh, cei al Parlamentelor, uh, Parlamentului European, ci și pentru a îmbunătăți această procedură nouă apărută a semestrului european. Cred că suntem cu toții de acord că această interacțiune poate duce la o mai bună înțelegere a activității noastre și poate îmbunătăți eforturile noastre de coopera și de a avea politici mai bune. De aceea, subiectul de astăzi vine la momentul potrivit, este necesar și util. Criza a concentrat uh, atenția publicului asupra problemelor de buget, asupra problemelor financiare și asupra nevoii de reforme structurale. Mai mult decât atât, noțiunea bugetului european este acum asociată doar cu luptele între statele membre și instituțiile europene și lupta dintre cei care contribuie la buget și cei care primesc părți din acest buget toate acestea, bugetul european și politicile sale, precum fondurile structurale și cele de coeziune, pe care ne concentrăm astăzi, sunt, reprezintă mai mult decât atât. Nimeni nu pune la îndoială avantajul uh, politicii de coeziune, e principalul instrument al UE în, când vine vorba de crearea de locuri de muncă, de coeziune, și de creștere. Este politica potrivită pentru cei care au nevoie de aceasta cel mai mult. Această politică a condus planul de revenire economică adoptat în 2008, iar măsurile recente, precum o sporire a cofinanțării, un top-up, facilități bazate pe risc și reprogramare, toate acestea dau un exemplu al uh, contribuției importante pe care aceste fonduri le aduc pentru eforturile de revenire. Aceste măsuri sunt în continuare o mână de ajutor necesară în eforturile pe care țara mea și cetățenii săi le întreprind pentru a supraviețui efectelor crizei financiare care a devenit și o criză socială. Noi vom continua să investim în perioada de programare care urmează peste 20 de miliarde de euro. Astăzi, aproximativ 60% din fondurile structurale și de coeziune au fost plătite deja, stimulând creșterea de locuri de muncă, ajutând oamenii să supraviețuiască crizei și diminuând o parte din uh, efectele acestea. Toate acestea fac o diferență pentru cetățeni. Avem atât inițiative locale mici, cât și proiecte uh, mari toate acestea încercând să îmbunătățească viața de zi cu zi a cetățenilor și toate acestea venind într-un context foarte dificil, într-o recesiune cu care se confruntă economia noastră. Am pierdut peste 25% din PIB în ultimii ani, avem un șomaj de 27%, iar cel din rândul tinerilor la 64%. Conform estimărilor, implementarea acestor proiecte europene au creat în jur de 140.000 de locuri de muncă, contribuind astfel semnificativ la efortul de creare de, de locuri de muncă în situația în care, după cum am spus, șomajul în țara noastră se ridică la un nivel uh, fără precedent. Sigur, dacă comparăm aceste valori cu cele din alte țări nu sunt neapărat impresionante, dar arată clar că utilizarea acestor fonduri a mai redus din impactul negativ. Politica de coeziune este principala sursă de investiții publice în Grecia de la începutul crizei, acoperând 65% din programele de investiții publice. Situațiile extraordinare necesită, desigur, măsuri extraordinare și așa a fost cazul la noi cu aceste fonduri structurale. Exista o nevoie urgentă de a adapta resursele existente la gravitatea situației și am uh, mers cât de departe s-a putut. A existat o varietate de măsuri, începând cu inițiativa pentru tineret, programe pentru IMM-uri, reprogramare, ratele de cofinanțare, alte proiecte ale comisiei și, desigur, marea susținere din partea Parlamentului European. Primul rând, inițiativa pentru tineret, pentru a ajuta pe tinerii șomeri, pentru a ajuta să capete prima experiență la locul de muncă. Un plan de acțiune de 4 miliarde pentru a spări antreprenoriatul. Acesta a fost elaborat împreună pe baza politicii acestea comune. Apoi, un milion de euro suplimentar pentru IMM-uri. Acest fond de garanții pentru IMM-uri a fost creat folosind fonduri structurale, ajutând IMM-urile cu um, împrumuturi. Apoi, încă un miliard și jumătate la rata de cofinanțare a fost spărită la 85% și apoi până la 10%. Deci acum având un impact de 848 de milioane pentru toate fondurile. Alte 4 miliarde au fost uh, în joc și crearea un, unui număr mare de locuri de muncă. Acesta ne-a ajutat să ajungem în top 5 cât privește rata de absorpție acestor fonduri avem astfel lichiditățile necesare în uh, economia reală, reușind să păstrăm în viață anumite firme și să evităm să avem și mai mulți șomeri. Sigur că mai avem multe de făcut. Mai sunt multe de făcut până când uh, economia noastră va fi cu adevărat competitivă. Trebuie să creăm creștere constantă și să nu pierdem din vedere obiectivele 2020 semestrul european a fost înființat pentru a găsi răspunsuri europene împreună și numai eforturile uh, comune pot duce la creșterea dorită. Pentru a ajunge la această coordonare, statele membre s-au pus de acord să facă o coordonare a politicilor europene, acest semestru european, alinind politicile de coeziune. Din păcate, țări precum Grecia nu fac parte din acest dialog. Uh, unele țări nu primesc recomandări directe. Noi sperăm însă că în curând această procedură nu va mai fi sacrificată scopul uh, transparenței și a coordonării economice. Politicile de coeziune aduc și alte beneficii. Aceste programe vor trebui să corespundă programelor de reformă naționale și să se refere la reformele identificate în, re- în recomandările pentru fiecare stat membru în parte în semestrul european. În vremuri de criză, nu ne putem permite să continuăm în, așa cum am fost obișnuiți. E important ca fiecare euro să fie cheltuit cât mai înțelept cu putință. Pentru perioada 2014-2020 au fost introduse condiții suplimentare care trebuie îndeplinite înainte ca fondurile să poată fi cheltuite, astfel încât să ne asigurăm că aceste investiții aduc rezultatele scontate. În perioada 14-20 fondurile vor trebui concentrate pe câteva elemente cheie pentru a garanta o masă critică, astfel încât să avem creștere economică și uh, ocuparea locurilor de muncă. Recomandările acestea, care trebuie să includă toate statele membre, uh, aici e nevoie de soluții bazate pe nevoile statelor membre. Iată că Grecia arată primele semne de revenire Începem să vedem luminița de la capătul tunelului, dar e clar că mai e mult de făcut. Ce vă pot spune, să din experiența mea, este că bugetul european cu politica de coeziune a fost una, unul din elementele principale în efortul nostru de a depăși criza. Fiecare stat membru trebuie să lucreze din greu, să-și facă temele, să învețe din greșelile trecutului și să facă tot ce poate cu resursele pe care le are la dispoziție, utilizându-le la maxim. Aceasta este și uh, sarcina și recomandarea strategică a instituțiilor europene. În același timp, aceste instituții europene ar trebui să lase statelor membre suficientă flexibilitate pentru uh, a-și găsi calea evitând o abordare dogmatică sau birocratică. Obiectivul nostru al tuturor este mai multă Europa, o Europa mai bună, mai puternică. Acesta este și răspunsul la criză. Exercitându-și prerogativele, instituțiile europene ne ajută să folosim la maxim aceste fonduri și uh, pot uh, netezi calea. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour cette présentation. Mulțumim, domnule președinte, pentru această prezentare foarte clară și impresionantă cu privire la uh, efortul uh, considerabil făcut de uh, greci și de autoritățile elene. Am văzut ce progrese s-au obținut, uh, mai ales printr-o mai bună utilizare a fondurilor europene. Dau acum cuvântul doamnei Maria del Mar Angulo Martires. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața tuturor! Aș dori să încep prin a vă mulțumi pentru că este o ocazie extraordinară de a vă putea împărtăși tuturor uh, opinia mea în legătură cu această parte a construcției Europei. Uh, este vorba de instrumentul de coeziune care vizează convergența și uh, crearea de locuri de muncă, precum și creșterea. Este o oportunitate pentru mine să mă exprim în acest moment foarte important atunci când uh, criza um, a fost deja soluționată. Am văzut că o apărare puternică a principiilor europene poate să ne ofere uh, o creștere corectă, care să prezinte și noi oportunități, câtă vreme noi ne putem păstra și modelul social. La începutul semestrului uh, uh, european 2014 avem un nou orizont bugetar și uh, o experiență în spatele nostru. O experiență că această politică de coeziune și-a demonstrat capacitatea și abilitatea de a ne ajuta să ieșim din criză, câtă vreme am reușit să atingem diverse priorități în diverse state sau regiuni ale Europei. Aceasta este o experiență reală, este o lecție adevărată pentru viitor. Prin urmare, este o bună ocazie să putem analiza aceste lucruri aici. Criza economică cu siguranță a fost cea mai serioasă cu care ne-a confruntat și ea a reprezentat o provocare reală mai întâi pentru Uniunea Europeană. Efectele sale adverse au fost devastatoare asupra economiei în ansamblu său, asupra uh, statelor uh, membre și a finanțelor lor și asupra economiei uh, reale, care uh, a dus la pierderea unui număr foarte mare de locuri de muncă, ceea ce a presupus o reacție rapidă pentru a uh, elimina o parte din efecte. De aceea a venit venit în octombrie 2008 o comunicare a Comisiei care a uh, reformat uh, uh, fondurile existente, pentru că Uniunea Europeană era conștientă de faptul că multe state membre aveau nevoie de ajutor cu lichidități pentru conturile lor. Aceste măsuri au venit la timp și uh, au avut efectele scontate în statele membre. Ele au uh, răspuns la nevoi de finanțare sporite, au uh, presupus anumită flexibilitate pentru eligibilitatea cheltuielilor și au uh, făcut posibilă uh, deschiderea uh, spectrului uh, pentru noi inițiative și proiecte. Practic, uh, resursele au putut fi reorientate în anumite cazuri, în anumite uh, proiecte de investiții, banii au putut fi reprogramați. Am putut așadar beneficia de această nouă flexibilitate a fondurilor pentru a introduce schimbări într-o anumită regiune sau într-un anumit sector afectat mai puternic de uh, această criză severă în general pentru a aborda deficiențele um, structurale și pentru a consolida uh, chestiunile care nu fuseseră acoperite anterior, s-au folosit aceste fonduri. Sunt uh, sigur uh, că ocuparea reprezintă cea mai bună problemă, cea mai bună politică socială și consider că E o idee foarte bună ca toate aceste inițiative care folosesc uh, marjele existente uh, să creeze oportunități. Toate acțiunile care vizează încurajarea mediului de afaceri și a spiritului antreprenorial uh, sunt binevenite. Ele pot oferi oportunități de finanțare întreprinderilor, mai ales IMM-urilor. De asemenea, și lucrătorii independenți uh, pot uh, beneficia de pe urma acestor fonduri, la fel uh, și companiile care au un singur angajat. Acest lucru cu siguranță a ajutat în Spania. Mulți oameni au putut astfel să se autosusțină relevant în legătură cu acest subiect este următorul fapt în Spania și nu numai în Spania. Declarația de pe 13 ianuarie 2012 a membrilor Comisiei și inițiativa lui Barroso de a stabili o prioritate pentru uh, Uniunea Europeană în nevoia de a încuraja locurile de muncă, mai ales pentru tineri. De asemenea, menționăm aici angajamentul Comisiei de a susține împreună cu statele membre uh, toate eforturile făcute în această direcție pentru a putea să uh, să se realoce fonduri nealocate anterior, astfel găsându-se măsuri de finanțare pentru IMM-uri. Pentru a finanța inițiative în Spania s-au făcut mari eforturi. S-a stabilit un grup de acțiune cu reprezentanții ai Comisiei și ai administrației spaniole pentru a putea să existe un acord în legătură cu ceea ce trebuie făcut. De asemenea, au existat uh, grupuri de follow-up stabilite pentru această realocare a Fondului European de Dezvoltare Regională și a Fondului Social uh, European. clar că așa vom putea aborda chestiunea șomajului uh, tinerilor și vom susține politici de ocupare activă. Cât privește MM-urile și creditele pentru acestea, tot trebuie făcut prin Banca Centrală Europeană și Banca de Investiții. Trebuie însă să ne gândim la oportunitățile care au fost oferite și care încă se oferă prin proiecte precum Jeremy sau Jessica, pe care încercăm să le folosim la maximum în Spania. Aceste instrumente financiare care ne-au fost puse la dispoziție au fost extrem de utile. Bineînțeles că am folosit uh, la maximum proiectele uh, care uh, au fost puse la punct, mai ales în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice și așa mai departe. Așadar, uh, ne-am exprimat aici și continuăm să o facem în legătură cu acest angajament uh, pe care l-are toată lumea pentru a consolida creșterea și ocuparea. Este un angajament absolut necesar, dar e necesar să existe și acțiuni decisive la nivelul statelor membre și la nivelul Spaniei, bineînțeles. Și uh, pe lângă bugetul de consolidare fiscală, pe lângă reechilibrarea conturilor publice și reechilibrarea sistemului bancar și financiar, e nevoie de o mai bună reglementare uh, a administrațiilor uh, publice. Noi încercăm să venim cu a doua generație de reforme care ar putea fi elemente cheie pentru a readuce uh, locurile de muncă uh, înapoi, uh, pentru a sublinia și susține creșterea. Ne gândim să ne stimulăm și productivitatea. Să nu uităm că în Spania între 2008 și 2011 aproximativ 3,8 milioane de locuri de muncă s-au pierdut. Aproximativ 500.000 uh, uh, de uh, întreprinderi și-au închis porțile. Astăzi, principala noastră provocare este să încetinim ritmul distrugerii locurilor de muncă. Astăzi avem 147.000 de șomaj, mai puțin ca anul trecut, dar totuși aceasta rămâne marea noastră provocare. De asemenea, mai avem o provocare foarte importantă, cea de a reconstrui natura productivă a economiei. Iar această reconstrucție presupune o strategie pentru antreprenoriatul tinerilor, pentru ocuparea acestora, strategie care a fost dezvoltată în 2013. Ne gândim și la pentru uh, internaționalizare, pentru apărarea pieței uh, unice, pentru că toate sunt priorități și acțiuni centrale ale uh, guvernului spaniol. E nevoie de o acțiune decisivă a statelor membre, dar și a instituțiilor europene. Și ele trebuie să fie decisive. Trebuie să fim conștienți de faptul că redresarea trebuie susținută adecvat și uh, condusă prin politici uh, naționale. Însă Uniunea Europeană încă mai uh, poate să ia măsuri la nivel de politici care să aducă sinergii și să aibă efecte de multiplicare. Proiectul european va fi cu atât mai solid Cu cât uh, Uniunea Europeană își arată disponibilitatea de a ajuta diverse categorii de cetățeni, de ce este important și relevant ca fondurile să fie folosite pentru inițiative împotriva șomajului în rândul tinerilor sau uh, cele pe care le-am menționat anterior pentru a uh, susține fluxul financiar către IMM-uri, pentru că acestea sunt soluții specifice care sunt oferite pentru probleme foarte specifice. De aceea este foarte important să existe flexibilitatea pe care am menționat-o și posibilitatea de a redirecționa fondurile, de a le adapta, pentru că deja uh, s-a reușit uh, transformarea acestor fonduri în unele mai flexibile. Acest lucru a fost foarte util, prin urmare uh, fondurile au putut să ajungă la destinație mai repede și au reușit să ajungă acolo unde sunt atât de necesare. Dar, dincolo de asta, aceste măsuri au fost un instrument puternic în a răspunde la anumite uh, situații economice și au făcut ceva încă și mai important, uh, și anume au susținut clar faptul că instituțiile europene au abilitatea de a face față provocărilor uh, uh pe care le-a presupus această criză economică. Uh, în uh, momentul în care răspunsul a fost uh, cel mai necesar. Au fost uh, pași foarte importanți în a genera încredere în capacitatea de răspuns a instituțiilor europene. E o lecție importantă pe lângă cea a lecției învățate de pe urma răspunsului la nivel național. Schimbarea instrumentelor de coeziune pentru a le face capabile să răspundă mai bine um, crizei a presupus un răspuns la o solicitare mai vastă și anume o mai mare simplitate în gestionarea la toate etapele a acestor uh, fonduri. E nevoie de o flexibilitate pentru a putea reorienta prioritățile și pentru a face față nevoilor pe termen scurt. Toate acestea uh, au presupus că fondurile au dezvăluit anumite calități care acum pot fi exploatate. Multe dintre aceste uh, schimbări, uh, sper eu, se vor păstra. În concluzie, stimați colegi, dați voie să spun că suntem cu toții perfect conștienți de faptul că stăm uh, uh, într-o intersecție foarte importantă și uh, aici trebuie să avem o prioritate și anume să consolidăm redresarea și să creăm noi oportunități prin a ne apăra modelul social. Avem un instrument valoros pentru a face asta și anume politica de coeziune, pentru că ea a demonstrat uh, cel puțin un lucru și anume că în vremuri grele, cu flexibilitate și cu abilitatea absolut necesară de adaptare, fondurile pot fi direcționate adecvat și dacă există și transparență, atunci ele au o valoare extraordinară. Ele au și o abilitate fantastică de a răspunde la provocări și acest lucru e o lecție minunată pe care am învățat-o de pe urma crizei. Prin urmare, banii trebuie uh, ghidați pe prioritățile reale pentru europeni, ori aici intervenim în noi, aceasta este sacina noastră. Cu siguranță ar putea fi cea mai bună contribuție pe care am putea o noi aduce guvernanței. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, stimată colegă, doamnă senator. Da, trebuie să măsurăm mai bine modul în care Spania a folosit toate aceste resurse disponibile, mai ales fondurile structurale, pentru ca și acolo să se poată gestiona o politică foarte uh, curajoasă, care a început să dea rezultate, mai ales în ceea ce privește comerțul extern, uh, unde uh, îmbunătățirile sunt spectaculoase. S-au uh, dat rezultate și în uh, domeniul șomajului, care evident rămâne problema numărul unu în țara dumneavoastră, însă este clar că eforturile care au fost făcute uh, în statele pe care le reprezintă senatorii care s-au exprimat, ar trebui să ne servească ca exemple. Și aici menționez și statul meu. Aș dori să dau cuvântul acum ultimului vorbitor dintre experți, doamna Vizdaite, care reprezintă Parlamentul Lituaniei. Lituania, care a asigurat președinția Uniunii Europene în cel de-al doilea semestru al anului 2013. Atunci uh, s-au încheiat uh, negocierile după Irlanda, după Lituania, nu doar în legătură cu bugetul pentru 2014, ci în legătură cu ansamblul cadrului bugetar 2014-2020. Doamnă. Gerbemiei Parlamentul nare, ponios Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor. Ne bucură rezultatele obținute de președinția lituaniană. Aș dori să mulțumesc sincer tuturor pentru cooperarea dumneavoastră și aș dori să urez succes președinției Elene, care a preluat ștacheta de la noi. Din uh, punctul meu de vedere, această uh, săptămână uh, parlamentară europeană, în contextul semestrului european, reprezintă ocazie de consolidare a dialogului politic în încercarea noastră de a reveni la creșterea economică toate parlamentele trebuie să colaboreze și să se implice activ în procedurile semestrului european, pentru că astfel vom contribui la consolidarea legitimității democratice ale instituțiilor europene. Astăzi vă voi vorbi despre impactul fondurilor structurale europene în revenirea economică în Lituania și în combaterea consecințelor crizei. Când vine vorba de rata de absorție a fondurilor europene în Uniunea Europeană, în ultima perioadă de finanțare, vedeți că Lituania se află printre liderii uh, statelor membre ale Uniunii Europene. Asistența structurală oferită Lituaniei a ajuns la 7 miliarde de euro în această perioadă. Mai mult de 14% din uh, fonduri au fost uh, investite în dezvoltarea resurselor umane și cea mai importantă parte, 46% de fapt, a fost investită în măsuri care au susținut creșterea economică. Un uh, procent de 39, mai mult de 39% a mers înspre promovarea coeziunii. Este vorba de măsuri de mediu, infrastructuri locale urbane, uh, păstrarea patrimoniului cultural, promovarea turismului uh, în Lituania, servicii publice, uh, educație și sănătate. What is the state of implementation care este situația implementării programelor uh, operaționale? În majoritatea cazurilor, aproape toate fondurile europene structurale au fost distribuite pentru aceste programe. Deci acest lucru înseamnă că nu înregistrăm niciun fel de întârziere. Asistența structurală europeană a fost folosită pentru uh, reînvigorarea economiei lituaniene și a celei, uh, uh, și a celei europene. Am revizuit situația actuală pentru a înțelege care este nevoia de active actuale Am recurs la fonduri suplimentare de inginerie financiară și și ne-am am, uh, sporit finanțarea în anumite zone prioritare. De exemplu, eficiența energetică a, a prezentat pentru noi o prioritate, uh, economisirile energetice în uh, sectorul public și privat prin uh, izolarea clădirilor, uh, tranzi, uh, tranziția înspre combustibili alternativi uh, regenerabili a reprezentat de asemenea o prioritate. Uh, promovarea tehnologiilor inovatoare și a cercetării și dezvoltării de asemenea a fost o prioritate și în plus un alt obiectiv important pentru noi a fost dezvoltarea regională, pentru că sunt cu totul de acord cu directorul general din partea Comisiei Europene că se manifestă diferențe tot mai mari între uh, marile orașe și regiuni, atât în interiorul statelor membre, cât și în general uh, pe, în întreaga Uniune Europeană. Apoi am uh, recurs la măsuri suplimentare pentru a consolida ocuparea, am recurs la împrumuturi preferențiale, am uh, combinat măsurile de inginerie financiară cu anumite subvenții, am finanțat mai multe lucrări publice și am avut măsuri active pe piața muncii, chiar dacă am avut o rată uh, mare de, de șomaj de peste 10%, uh, caracterul acesta a fost unul structural, pentru că nevoile pieții muncii nu au putut fi acoperite de existența unor uh, lucrători uh, calificați. Revenind la datele economice din Lituania, rata de creștere anuală a PIB-ului este cu 1,57 mai mare uh, a fost cu 1,57% mai mare pe perioada 2004-2013 deci a depășit puțin uh, rata medie de creștere economică în uh, Uniunea Europeană. Fiecare lita uh, investită a adus un profit de aproape 2 lita. Rata șomajului se prevede că va scădea cu 4,6% vom profita și mai mult de instrumentele financiare care ne permit să scădem costul investițiilor și care ne permit să sporim valoarea investițiilor private. Datorită crizei financiare, fondurile structurale europene au fost folosite pentru a combate efectele acestei crize. areas where residents personally feel care sunt zonele în care cetățenii au simțit în mod personal beneficiul adus de, beneficiile aduse de fondurile europene? Un sondaj efectuat în anul 2013 despre percepția populației a percepția folosirii fondurilor europene ne-a arătat că 58% din cei care au participat la acest sondaj au considerat că uh, Uh, sprijinul Uniunii Europene se regăsește mai ales în sectorul uh, transporturilor, mai ales în infrastructura. 33% au considerat că există beneficii în uh, domeniul educației și 17% au fost convinși că mediul înconjurător a avut de câștigat. Doar 2% au considerat că sprijinul structural european este orientat înspre sectorul administrației publice. Care sunt principalii factori a unei folosiri eficace a fondurilor europene? În primul rând este vorba de un sistem de gestionare centralizat și de uh, control uh, a acestor programe de operaționale. Avem nevoie de, de o singură autoritate de gestionare, de o definire clară a responsabilităților. Este vor, avem nevoie de uh, mici modificări în uh, aranjamentele instituționale uh, în comparație cu perioada anterioară, păstrându-se uh, elementele care funcționează bine. Foarte important este de asemenea pregătirea proiectelor de viitor. Doc- documentele naționale strategice trebuie pregătite la timp Trebuie să fie pregătite de asemenea la timp proiectele concrete pentru beneficiari. Importante sunt de asemenea um, procedurile administrative simplificate, uh, evaluarea proiectelor, selecționarea acestora, metode de plată mai flexibile, uh, scurtarea uh, perioadelor în care poți să aplici pentru un proiect, recurgerea la metode simple uh, de, de cheltuire, cum, este, cum sunt unele sume paușale sau forfetare. Nu trebuie să uităm de importanța folosirea instrumentelor uh, uh, financiare și în plus trebuie să folosim și sistemele IT de exemplu, permiterea transmiterii datelor într-un format uh, electronic, uh, sisteme IT trebuie să se regăsească în toate procedurile administrative, în mod uh, cotidian, când vine vorba de gestionarea fondurilor europene. Care sunt învățămintele pe care le-am tras? Riscurile sunt reprezentate o demarare a, târzie a acestor programe care aduce cu sine riscuri sporite și de asemenea un risc este res, reprezentat de nefinalizarea strategiilor sectoriale naționale. Care ar putea fi soluțiile posibile? Aprobarea unor strategii de tranziție aprobarea condițiilor ex ante pentru aceste planuri de acțiune naționale și îmbunătățirea procedurilor legate de achizițiile publice, care adesea reprezintă principalul motiv de, de întârziere. Din punctul de vedere al principalelor uh, principii care guvernează sistemele de gestionare și control, este vorba de standardizarea tuturor acestor procese, simplificarea procedurilor de achiziții, și folosirea unor instrumente IT. Care sunt rezultatele obținute? Significantly contributed to the economic and social progress. Fondurile europene structurale au uh, contribuit în mod semnificativ la progresul economic și social în Lituania. Am obținut deja mai multe rezultate din acest punct de vedere. De exemplu, mai mult de 170.000 de uh, șomeri sau persoane care erau amenințate cu șomajul au participat în uh, programe dedicate lor special. Mai mult, 40, mai mult de 40.000 de uh, șomeri s-au, pregăt, s-au bucurat de o pregătire profesională. Au fost uh, oferite 2600 de subvenții pentru diferite activități de cercetare mai mult de 2400 de întreprinderi au beneficiat de investiții orientate înspre inovare și 5800 de întreprinderi mici și mijlocii au primit asistență financiară. Au fost reconstruite sau construite 1400 de kilometri de uh, drumuri, 700 75 de orașe și sate au fost conectate la internet pe bandă largă. ...769 de clădiri au fost uh, renovate. Este vorba de clădiri care oferă servicii publice, cum sunt școli, grădinițe, spitale și așa mai departe. Și mai mult de 769.000 de, de beneficiari de încălzire, la, de încălzire centrală s-au bucurat de scăderea uh, facturii și de servicii mai eficiente. În 237 uh, de regiuni au, a fost uh, renovate sistemele de canalizare și de furnizare de apă și, în general, am uh, trecut de la o economie care generează o valoare adăugată mai redusă înspre o economie care generează o adevărată valoare. Care sunt însă principalele noastre obiective pentru viitor? Ne dorim o creștere economică inteligentă și inclusivă. Ne dorim să promovăm mai mult cercetarea și inovarea, ne dorim un sistem educațional mai bun, o administrație publică mai uh, eficientă și uh, continuarea dezvoltării societății digitale. În plus, avem nevoie de o creștere economică durabilă, care să se bazeze pe o infrastructură modernă de bază, pe un mediu de afaceri uh, mai, mai bun, pe folosirea eficientă a resurselor naționale. Apoi, foarte importante sunt securitatea și uh, cetățenia pentru a reduce sărăcia și excluderea socială, combinate cu promovarea coeziunii sociale și teritoriale. Sunt de acord cu Comisia Europeană, care consideră că pe viitor fondurile europene trebuie să se orienteze mai mult înspre rezultate ceea ce în mod concret înseamnă crearea mai multor locuri de muncă și mai bune locuri de muncă pentru cetățenii noștri. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamnă senator. Lituania a trebuit să devină un membru al zonei euro în curând. Mai uh, mulți membri au solicitat să intervină. Mai întâi dau cuvântul domnului Godmanis pentru că uh, dânsul cred că trebuie să plece și la un alt atelier. Trebuie să merg să votez în Comisia Regii. Unii dintre membrii Comisiei au plecat deja, însă cer un pic de atenție pentru ceea ce doresc să spun. Nu cred că această întâlnire trebuie să se orienteze cumva către probleme și nu am auzit probleme până acum. Am auzit lucruri bune despre viitor, prezentări foarte bune din partea Greciei și Lituaniei, dar există și o serie de probleme care ar trebui menționate. Care legătura între Comisia de Buget și fondurile de coeziune? Cea mai mare problemă sunt ralurile Sunt însă unii care ni se opun. Vor să ne dea doar 900 de miliarde pentru plăți. Și întotdeauna se referă la raluri. Ceea ce sunt peste 200 de miliarde care nu sunt implementați. În care uh, un anumit procentaj sunt fonduri de coeziune. Și întrebarea mea era dacă am putea ieși din acest uh, cerc vicios, măcar să fie o sumă mai mică. Și asta e o problemă. Ultima dată la Strasbourg, când am votat de, uh, pentru responsabilități pentru diferitele comisii, am propus ca regii să fie responsabili cu supravegherea fondurilor regionale. Va trebui să-mi retrag propunerea Până la urmă a trebuit, după cum spuneam, să retrag propunerea, toată lumea era împotrivă. De ce oare atât de important voi încerca să vă aduc date pe care cred că nu le știți? Cele mai recente date din 1 decembrie anul trecut vă vor arăta ce înseamnă acest ral și de ce crește, de ce nu scade. Aș dori să spun două lucruri și uh, nu voi alege politica Comisiei de a nu numi pe nimeni. Sunt aici oameni din diferite state membre care doresc să știe implementez bine sau nu, sunt, fac bine ce fac, care sunt rezultatele. Principala problemă pentru RAL este că dacă luăm împreună fondurile coeziune și cele regionale, implementarea Media este doar 60%. Deci 40% din perioada întreagă nu sunt implementați. Mai mult decât atât, 14 țări sunt sub această medie. Diferența între cea mai bună țară, Lituania, și cea mai slabă țară, România, este de de 2 ori 2,16 ori. Și trebuie să spun că dacă ne uităm la țările afectate de criză, trebuie spus că Grecia face, merge bine. Merge bine, 70 și ceva la sută. Spania pe locul 11 cu 62% absorpție, un pic peste medie. Dacă ne uităm la cei mai slabi, vedem România și Bulgaria ni s-au alăturat în 2007 și iată, după șapte ani, tot n-au reușit să implementeze. Se pare că durează o vreme. Dar România e mult, mult în urma obiectivelor de implementare. De 2,5 sau 2,16 ori față de cei de pe primele locuri. Așadar, întrebarea. Nici la regi n-a făcut nimeni o analiză. De ce stau lucrurile astfel? De ce sunt probleme în aceste țări? Dar nu doar în aceste două țări noi state membre, care nu mai sunt atât de noi. Dacă ne uităm la fondurile coeziune și Italia stă foarte rău, pe locul 26. Implementare de doar 45% a fondurilor de coeziune și regionale. Slovacia de asemenea, locul 24. Austria. Bine, Austria are fonduri puține, dar tot e în urmă rău. Nimeni nu a făcut o analiză, nimeni nu e responsabil deci trebuie să întreb comisia. Vă rog să schimbați această politică. Veniți în Comisia de Buget, Comisia Regii și explicați de ce există aceste probleme. Spuneți cine e de vină. Nu putem spune în permanență că toate lucrurile sunt bune. Vor fi probleme în fiecare an, în bugetul fiecărui an. De la fondurile sociale nu e mai bine, din contră e chiar mai rău și nici aici Spania și Grecia nu stau prea bine unde șomajul e cel mai înalt. Spania e un pic sub medie, Grecia de asemenea sub medie. alte țări care nu stau bine, Slovacia, Ungaria, Cipru, chiar Franța. Vorbim de programele de ocupare a forței de muncă sau de ajutorarea șomerilor. Și aici diferența e de 2,5 ori, 2,5 ori și peste jumătate din statele acestea sunt sub medie. Deci nu e vorba de programe de infrastructură aici, sunt uh, așa numitele soft funds. Și tot pentru regii. Am, uh, mă rog să vă activați să vă exprimați pozițiile despre probleme. N-ați făcut-o niciodată până acum. Ați vorbit doar la modul foarte general, dar noi trebuie să știm de ce sunt problemele care sunt. <clears throat> În al doilea rând, și termin imediat, mai sunt și alți doritori care ar dori să ia cuvântul. Mulțumesc. Excuse-mă. Mulțumesc, mă scuzați. Dau acum cuvântul lui Andrei Garajewski din uh, Parlamentul Poloniei. Oui, mon cher collègue. Ah, ok. Dziękuję, panie przewodniczący. Mulțumesc, domnule președinte. Noi reușim să cheltuim bine fondurile europene, dar sigur că ne-am putea chiar îmbunătăți. Împreună cu Ministrul pentru Dezvoltare Regională și Ministerul pentru Infrastructură. Este o persoană responsabilă pentru aceste fonduri și viceprim-ministrul care lucrează în acest sens. asta ar putea să afecteze utilizarea eficientă a fondurilor. Sigur că e important ca fondurile să fie utilizate eficient, dar și mai important este să știm care sunt obiectivele. Care sunt banii folosiți pentru ce anume. Um, M-a interesat poziția reprezentantului comisiei, care am văzut că spunea să ne uităm la rezultate am lucrat timp de 25 uh, de ani în funcții publice, ori de câte ori se cheltuie bani publici, ideea e să obținem rezultate. E normal să fie la fel lucrurile și pentru comisie. Mă tem că aceste probleme să nu devină patologice, pentru că, iată, au fost chel- se cheltuie mulți bani pe energii din surse regenerabile și de aici au apărut probleme, au apărut corupție în anumite țări, au încurcat funcționarea sistemului energetic. Și Înseamnă în același timp că nu prea mai folosim energia clasică, ceea ce reprezintă o problemă pentru siguranța energetică. Și doriți să rog Comisia și statele membre să ne asigurăm că nu ne impunem obiective fără să ne gândim la ele, să nu cheltuim banii aiurea pe ceea ce nu ar trebui. Merci, euh, mon cher coleg. Mulțumesc, stimate coleg. Dau acum cuvântul domnului Cariello din Camera uh, Deputaților din Italia. Oggi, uh... Mulțumesc. Cred că este important astăzi să vorbim despre condiționalitate. Condiționalitatea investițiilor. Prin crearea monedei unice, toate statele membre și-au uh, au renunțat la autonomia financiară. De aici, o serie de obligații, desigur, atât pentru UE cât și pentru statele membre, cât privește îndatorarea, de exemplu. Și s-a mai spus că trebuie să apară anumite investiții apar elemente și în documentele Consiliului, este deci o condiționalitate macroeconomică, însă ea limitează posibilitățile de investiție ale statelor membre și pedepsește tocmai acele state membre care au cele mai mari probleme. E, le e greu să respecte pactul de stabilitate. De aceea noi propunem să se reverifice acest triunghi așa cum a fost și prezentat de dimineață. Aceste investiții trebuie promovate de către UE și asta fără condiții. <clears throat> Pentru că noi vorbim de comunitate europeană, ceea ce înseamnă că trebuie să putem avea încredere unii în ceilalți membri acestei comunități. De aceea, Consiliul uh, Uniunii Europene trebuie să încurajeze investițiile și să dea posibilitatea statelor membre să-și stabilizeze economia, să-și o încurajeze. Mai există și o problema a pactului de stabilitate intern. Sunt atât de multe lucruri care trebuie respectate. Cum poate o țară încuraja investițiile la nivel intern dacă nu își poate gestiona propria politică economică? Eu cred că trebuie spus foarte clar că investițiile trebuie asigurate fără eh, niciun fel de întârziere. Și încă un lucru aș mai dori să adaug. Italia are a absorbit 53% din resurse, ce a atins acest nivel minim. Au depășit acel minim de 48%. Acestea sunt datele actualizate cu privire la fondul structural. Și dorim ca aceste investiții să fie promovate și mai tare de la nivel central. Mulțumesc. Mulțumesc colegului nostru. Dau cuvântul domnului Elgar Triple de la Parlamentul. Doamne, scuze. Would like to come back and... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să revin și să-l citesc pe domnul director general, care spune în această dimineață că programele trebuie să fie strategice. Eu cred că o abordare foarte strategică pentru toată economia europeană este să decuplăm creșterea de emisiile de dioxid de carbon. După cum ați auzit, uh, uneori s-a menționat în cadrul programelor uh, economia bazată pe emisii reduse de carbon sau uh, tranziția de la combustibil fosil la energie regenerabile sau eficientizarea energetică a clărilor. Ceea ce ne lipsește însă este abordare de decuplare a creșterii de emisii de dioxid de carbon. Vorbim de o reducere mai mare a dioxidului de carbon, de eficiență energetică și de energie regenerabile. Prin urmare, aș dori dori să știu mai multe, să înțeleg dacă ați discutat uh, aceste uh, lucruri, dacă am putea avea o abordare strategică de acest tip, mai ales în criză, pentru că eu cred că e cea mai bună cale de a combina uh, creșterea cu reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Vă mulțumesc! Mulțumim, Helga, spune domnul președinte. Ivailo Calfin, eurodeputat. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, aș dori să mulțumesc uh, tuturor colegilor din Parlamentele Naționale că sunt prezenți astăzi aici. Și asta pentru că trebuie să discutăm și să ne coordonăm pentru anumite măsuri uh, care vor uh, fi aplicate în viitor. Intervenția mea se axează pe două subiecte care vor fi discutate în următoarele luni. Aici, cooperarea între parlamentele naționale sau cel puțin înțelegerea parlamentelor uh, europene uh, este foarte importantă. Totul are de-a face cu bugetul Uniunii Europene, mai uh, general spus. Știți că am adoptat un buget care pentru prima dată este în scădere pentru următoarea perioadă până în 2020, iar Parlamentul uh, a fost de acord cu asta pentru că s-au uh, introdus anumite caracteristici în buget pentru a permite o mai mare flexibilitate. Una dintre acestea este revizuirea la jumătatea mandatului. Sperăm că circumstanțele economice și vremurile uh, se vor uh, îmbunătăți din perspectiva economică. Parlamentul European insistă, și acest lucru se regăsește în acordul dintre instituții, să existe o revizuire extrem de flexibilă, total flexibilă, uh, la jumătatea mandatului adică în 2016. Asta înseamnă că această procedură trebuie să continue. Și uh, aici trebuie să intervină și rolul Parlamentului Național. Vom uh, avea o idee mai bună în legătură cu evoluțiile și cu mediul economic până în 2020. Uh, vom avea, cred, o mai bună idee în legătură cu ceea ce se prevede din perspectivă economică la nivel național. Vom avea și un nou uh, parlament, un nou legiuitor. Guvernele naționale sau cel puțin uh, câteva dintre acestea ar putea să fie reticente, așa cum uh, au fost în trecut cu privire la această revizuire la jumătatea mandatului. Eu însă mă bazez mult pe sprijinul uh, Parlamentelor Naționale pentru a trece la această procedură care este foarte importantă. Cel de-al doilea subiect este legat de o specificitate a bugetului european pe care nu o discutăm niciodată, și anume resursele proprii adică uh, să finanțăm și din resurse proprii bugetul european. În acest moment, 80% uh, din bugetul, bugetul european vine din contribuții naționale și doar 20% din uh, resurse proprii autentice, cum le numim noi. Nu asta este ideea din tratate. În tratate, ideea este că bugetul european trebuie să fie mult mai autonom. Iar dacă Parlamentul European aduce în discuție problema resurselor proprii, asta nu e pentru a spori uh, bugetul european, ci pentru a-l face mai autonom și pentru uh, ca bugetele naționale să uh, poată să aibă o sarcină mai mică, pentru că o parte din Bugetul european se datorează procedurii de deficit care are uh, consecințe și asupra semestrului european. Dacă ne punem de acord că această proporție, care acum este de 80% contribuții uh, de la nivel național și 20% de resurse proprii, se schimbă la 60% uh, resurse proprii și 40% contribuții naționale, e clar că am ridica o povară de pe uh, bugetele naționale, o povară uriașă. Am avea la fel de mulți bani fără să sporim uh, uh, taxele pur și simplu uh, doar o parte dintre uh, resursele naționale vor fi îndreptate spre bugetul european. Bugetul european va fi mai autonom și ar putea evita ce s-a întâmplat anul trecut și anume să se plătească miliarde, zeci de miliarde suplimentare pentru a achita uh, facturi ale Comisiei Europene. Pentru că modul în care este finanțat acum bugetul european presupune o anumită acumulare, cum spunea și colegul nostru din Lituania, domnul Goodmanis, o acumulare a unor angajamente de plată uh, restante. a trebuit să plătim uh, niște bani, să presăm statele membre să o facă. Uh, am avut plăți de 11 miliarde de euro pentru a achita facturile pentru statele membre. Acest lucru ar putea fi evitat dacă am avea un buget european autonom sau cel puțin mai autonom. Și un al treilea aspect pe care aș dori să îl menționez, da, Vom avea un, nivel, un grup de nivel înalt um, care să funcționeze de la anul, apoi o revizuire în 2016. Sunt chestiuni delicate, dar trebuie să le abordăm. Și apoi, ultimul aspect uh, pe care aș dori doar să-l menționez, este vorba despre o nouă evoluție care va apărea probabil în următoarele luni în Consiliul European și anume uh, bugetul pentru zona uh, euro. Se tot vehiculează această idee a unui buget pentru zona euro. Adesea, guvernele naționale aleg să meargă pe direcția acordurilor interguvernamentale, ceea ce este extrem de dăunător pentru bugetul european și pentru ideea europeană. Iar dacă vorbim despre buget și adoptăm un instrument uh, care uh, nu se bazează pe o metodă comunitară, care să țină cont de toată lumea, ci pe uh, un acord interguvernamental care face ca totul să cadă în afara instituțiilor europene, atunci mă tem că uh, începem să sărăcim tocmai cheia integrării uh, europene și sufletul acesteia. Uh, Cu efortul Parlamentului Național trebuie să ne asigurăm uh, că uh, totul va fi parte a uh, politicii comunitare și că totul va presupune decizii luate la nivel european, nu decizii interguvernamentale. Mulțumesc. Domnul președinte, mulțumim, stimate coleg. Aș dori să insist asupra acestui ultim punct adus în discuție de Ivailo Calfin. În negocierile pe care Consiliul de Ministri și Parlamentul European le-au avut uh, în legătură cu cadrul bugetar 2014-2020, multe state membre au insistat pentru ca bugetul european uh, pentru următorii șapte ani să fie redus uh, în raport cu bugetul actual. Și asta pentru a ține cont de faptul că acest buget european, fiind finanțat de bugetele naționale și fiindcă toate bugetele naționale au fost constrânse să reducă cheltuielile, cum a explicat și Ivailo Calfin, uh, a dus la uh, situația în care bugetul familiei europene, bugetul comun, nu putea decât să se reducă și el. Dar este foarte surprinzător să-i auzim pe reprezentanții anumitor state care au dorit să reducă bugetul european, spunând nu putem să ne sporim contribuția, să auzim că susțin ideea de a crea un nou buget comun, care însă să fie un buget uh, specific uh, statelor din zona euro. Pentru a face ce, mai exact? Ce să facă diferit acest buget față de bugetul european pe... și un buget pe care l-am finanța cum, mai precis? N-ar exista niciun fel de guvern reprezentat uh, prin uh, acest uh, grup al statelor care își doresc acest buget. Ar trebui să insistăm asupra faptului că nu vedem cum am putea să nu finanțăm Uh, bugetul european pentru că nu ne permitem, dar totuși să uh, reușim să finanțăm un buget care să vizeze doar zona euro. Mi se pare că aceasta este o problemă fundamentală. Consiliul European trebuie să dezbată acest subiect. Au avut deja loc uh, dezbateri de genul acesta în Consiliu, a venit însă momentul, ne gândim că urmează legile europene, când trebuie să precizăm clar acest punct. Iar acum dau cuvântul domnului Kazimierz Kleina din Senatul Poloniei. Aveți cuvântul, domnule senator. Domnule președinte, domnilor și domnilor, în Polonia credem că semestrul european în următoarele două cicluri va deveni un instrument tot mai eficient pentru a monitoriza um, guvernanța economică în Europa. În aceeași măsură însă suntem conștienți de faptul că um, lucrurile stau diferit de la economia europeană la alta. Prin urmare, Coordonarea trebuie să țină cont de specificitățile fiecărui stat în parte astfel încât uh, obiective menționate de domnul Gajeschi, reducerea dioxidului de carbon la nivel european, să poată fi atinse. Trebuie să fim uh, de acord însă la uh, toate aceste obiective care sunt fixate la nivel european și nu există la nivel național. În Uniunea Europeană există diverse sisteme fiscale în fiecare stat membru, în parte. Încercând să unificăm totul, am putea să obținem efecte negative pentru statele membre. Polonia este uh, unul dintre cei mai mari beneficiari ai fondurilor uh, europene și, datorită acestora, uh, noi nu am avut aceleași experiențe ca și alte state în traversarea crizei. Probabil am reușit să cheltim banii europeni într-o manieră mai eficientă, dar suntem de asemenea conștienți că Aceste fonduri vor avea un rol important de jucat în economia poloneză pe viitor. O mare problemă în Polonia și poate în alte state membre, așa cum s-a spus, este problema șomajului. Suntem conștienți de acest lucru. Șomajul nu este la fel de ridicat uh, în Polonia ca și în Spania sau în alte state membre, dar în continuare este o problemă. În Polonia mai există o problemă care uh, există poate mai degrabă în noile state membre, și anume mulți lucrători uh, uh, pleacă să um, lucreze în uh, vechile state membre, iar acest lucrători nu sunt întotdeauna acceptați cu entuziasm în aceste state, chiar dacă contribuie la creșterea economică în acele state. De exemplu, polonezii pleacă din Polonia, asta înseamnă că ne lipsesc nouă apoi lucrătorii calificați. Așadar, s-ar putea să existe efecte negative asupra statelor din care pleacă lucrătorii. În Polonia, în următorii ani, ne vom uh, concentra pe infrastructură, uh, de exemplu, Banca Națională a Poloniei uh, susține niște investiții în dezvoltare pentru a asigura o anumită coordonare între marile proiecte de infrastructură din Polonia. S-ar putea să reușim să cheltuim uh, însă banii europeni pentru a obține uh, succes în ceea ce privește dezvoltarea. Uh, astăzi vorbim de obiective la nivel european, dar să nu uităm și de partenerii noștri din afara Uniunii. Ne gândim mai ales la situația Ucrainei. După cum știm, în acest moment sunt probleme. Recent a existat o tragedie la Kiev și în alte orașe ale Ucrainei. Așadar, trebuie să ne gândim uh, și uh, la comunitate, dar și uh, la statele membre individuale care pot să ajute alte state care trec prin crize. Ar putea să existe coordonare uh, între tinerii din Polonia și cei din Ucraina. Sunt foarte multe uh, oportunități, dar nu pot să menționez chiar totul într-un discurs de două minute. Oricum, vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim foarte mult, domnul președinte. Mulțumim, domnule senator. Dau acum cuvântul doamnei Nordon din partea Parlamentului suedez. Sammanhållningspolitiken är ju en väldigt viktig, viktigt politikområde för... Mulțumesc. Acest subiect este unul foarte important, este un domeniu de politică foarte important pentru uh, Suedia, deși perspectivele sunt departe de a fi egale. Este important totuși ca politica de coeziune să înregistreze progrese. Eu reprezint uh, o regiune din nordul uh, Suediei, uh, unde fondurile de coeziune au fost extrem de utile micilor întreprinderi. Ele au dus la sporirea numărului locurilor de muncă. fondurile au permis un acces la resurse care altfel nu ar fi fost disponibile. Aceste fonduri, ă, așadar, ă, sunt extrem de utile, dar ă, ele, din păcate, nu au ajuns la toată lumea. Sprijinul însă pe care reușesc să-l oferă este totuși important. Am ascultat uh, ce au avut de spus colegii din Lituania. Suedia poate este un statul aflat cel mai la nord în uh, Uniunea uh, Europeană și este un bun exemplu pentru modul în care s-au accelerat procedurile pentru a ne asigura că cei care au proiecte mici pot să aibă acces la resurse. Sper că mm, și mm, noi, ca și Lituania, vom reuși să mai accelerăm lucrurile. Cei care trebuie să se ocupe de aceste politici mm, și care trebuie să le aplice sunt micile întreprinderi din regiunea noastră. Eu mă întâlnesc adesea cu mediul de afaceri și pot să vă spun că există îngrijorări în legătură cu o lipsă de siguranță a accesului la aceste proiecte. Oamenii îmi spun că e foarte greu să ai acces la finanțare. Mai mult, mi se spune că ar trebui să existe sume mai mari care să le fie puse la dispoziție. Apoi uh, nu se știe cum uh, uh, ar trebui să se comporte acești oameni, ori nesiguranța reprezintă o problemă pentru mulți. Cu siguranță a existat un efort de a regândi aceste fonduri, dar cu siguranță anumite proiecte au avut de suferit de pe urma unor uh, uh, penalizări care, cred eu, au fost uh, incorrecte. În anumite cazuri, condițiile au fost îndeplinite, dar plățile totuși au fost mai mici decât erau estimările, ori asta a creat probleme oamenilor de afaceri pentru că au trebuit să acopere aceste lipsuri în finanțare. În ciuda faptului că această diferență între propriile resurse și resursele comunitare nu se datorează niciunui fel de mecanism de corupție, pentru că ține de termene limită sau uneori doar de sume destul de mici, nu foarte mari. Totuși este important pentru acești oameni care trebuiau să desfășoare proiectele să primească banii pe care contează. Dacă nu integrăm acești oameni în sistem, nu vom obține nimic. Sper că Suedia va putea să își adreseze niște uh, autocritici, pentru că Lituania, de exemplu, ne-a uh, arătat cum ar trebui să ne uh, comportăm și sper că am putea urma aceste exemplu pentru a ne îmbunătăți practicile. Și asta mai ales în legătură cu cei care chiar trebuie să lucreze în aceste departamente în fiecare zi. Așadar avem multe de învățat de la uh, lituanieni. Ultimul uh, vorbitor, spune domnul președinte, rămânem în Suedia. Dar de data aceasta vorbim cu un eurodeputat, uh, Goran Ferm. Uh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Din păcate, uh, nu am fost prezent la această întâlnire de la bun început, pentru că am avut și alte obligații legate de un punct amintit de colegul nostru din Polonia. Avem oaspeți alături de noi astăzi din partea Euronest și astăzi avem o întâlnire foarte importantă în care discutăm acordurile de infrastructură și de schimburi comerciale cu partenerii noștri din uh, Est. Și există o legătură cu bugetul uh, european. Unii antevorbitori s-au referit la tensiunile manifestate pe parcursul negocierii bugetului. Este un lucru adevărat. Pe viitor, în momentul în care va trebui să evaluăm procedura adoptării cadrului financiar multianual, va trebui să ne gândim la ce Uh, ce anume au, uh, a cauzat aceste probleme. Eu am impresia că ele sunt mai degrabă de natură politică, nu de una bugetară. Când discutăm despre procedurile viitoare de revizuire la mijlocul mandatului, uh, ar trebui să ținem seama de mai multe elemente. În primul rând, trebuie să cădem de acord cu toții că ar trebui să ne concentrăm pe domeniile unde există o adevărată plusvaloare europeană și acolo unde identificăm această plusvaloare trebuie să dăm dovadă de o ambiție mai mare pentru că ne confrunt, confruntăm cu provocări imense. Dacă este să ne gândim la competiția globală din punctul de vedere al cercetării și dezvoltării, um, trebuie să conlucrăm pentru a reuși să ne impunem pe plan mondial și acest lucru nu ar trebui să fie controversat din punct de vedere politic. Din păcate, am obținut un cadru financiar multianual care aduce cu sine o mărire a fondurilor orientate înspre cercetare, dar nu, după, nu până în 2016. Deci până în 2016 fondurile nu sunt mai mari pentru cercetare și dezvoltare. Și acest lucru este pentru mine un dezastru politic. Dacă este să analizăm ce se întâmplă cu politica de vecinătate, avem provocări importante uh, atât în uh, dimensiunea, la dimensiunea uh, sudică a politicii de vecinătate, să nu uităm ce se întâmplă în Siria și nu cred că există cineva care își închipie că putem depăși uh, această situație fără o contribuție semnificativă din partea Uniunii Europene. Apoi, în Est, știm cât de dificilă este situația în Moldova, în Georgia și nu cred că această situație poate fi depășită fără o contribuție importantă din partea Uniunii Europene la construirea de infrastructuri și așa mai departe, pentru că dacă noi nu ne vom implica, se vor implica alții și acest lucru va avea unele consecințe politice. Drept urmare, trebuie să privim bugetul Uniunii Europene în acești termeni. Pe de altă parte, dacă acordăm prioritatea adecvată acestor elemente, uh, nu ne ocupăm la fel de, de mult de alte elemente și atunci trebuie să fim foarte sinceri și critici, să ne întrebăm unde putem opera anumite reduceri, unde putem deveni mai eficienți, dar și statele membre trebuie să înțeleagă că fondurile europene trebuie nu trebuie folosită pentru uh, propriile uh, reduceri bugetare. Dacă este să ne gândim la ce s-a întâmplat cu Serviciul European de Acțiune Externe, am fost raportor pe marginea acestui dosar la Comisia AFET și ideea fusese ca noul Serviciu de Acțiune Externă să permită reduceri uh, în bugetele uh, statelor naționale. Mie mi se pare că se întâmplă exact invers. Se este nevoie de mai mulți oameni la ministerele de externe în statele membre pentru a putea monitoriza ce se întâmplă cu Serviciul European de Acțiune Externă. Deci, cred că avem nevoie de un dialog mai puțin tensionat decât cel pe care l-am purtat când am uh, discutat cadrul financiar multianual. Sper că vom trage învățămintele necesare în urma adoptării acestui buget pentru viitor. Mulțumesc. Voi cere membrilor experților să răspundă dacă își doresc să o facă. Voi uh, începe cu comisia care a primit mai multe întrebări. Domnule director general. Uh, very much. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc tuturor, tuturor celor care au luat cuvântul atât la prezidiu cât și în sală. Recunoașterea faptului că politica de coeziune are Uh, un rol important când vine vorba de creștere economică și crearea de locuri de muncă, este un lucru uh, îmbucurător. Doresc să vă mulțumesc și pentru remarcile critice, pentru că, într-adevăr, întotdeauna lucrurile pot fi îmbunătățite. De exemplu, mai mulți vorbitori s-au referit la nevoia de a simplifica procedurile și este adevărat. Regulile sunt complicate, dar este important, este important ca în momentul în care ai reguli complicate, măcar să ai un singur set de reguli. Și cel puțin acest progres l-am uh, obținut pentru următoarea perioadă de finanțare. Pentru toate cele cinci fonduri există un singur set de reguli. Și apoi m-am uh, referit și la plățile forfetare care vor ușura puțin uh, lucrurile în politica de coeziune. În același timp, nu trebuie să uităm că trebuie să ne asigurăm că cheltuielile se fac într-un mod legal și corect. Și aici trebuie să recunosc că, sunt, uh, că nu sunt neapărat de acord. Dacă s-a dovedit faptul că cineva nu a respectat uh, regulile uh, achizițiilor publice, trebuie să recurgem la corecții financiare. Trebuie să fim absolut siguri că banii sunt cheltuiți pentru uh, scopul respectiv și respectând regulile existente. La început um, a avut loc o intervenție legată de, uh, de executarea, de implementarea acestor fonduri. Domnul Goodmanis a părăsit sala, dar aș dori să mă refer la cele spuse de dumnealui. În primul rând, aceste raluri, uh, plățile Uh, care urmează să mai fie făcute. În primul rând, într-o politică de investiție să ai un RAL este un lucru normal. Pentru că este vorba de o investiție, tot timpul vei rămâne în anii următori cu un rest de lichidat. Dar este adevărat, pe de altă parte, că un RAL excesiv nu este de dorit. Tocmai de aceea, în politicile noastre, am introdus unele limite pentru a ne asigura că ralurile sunt limitate. Este uh, vorba de faimoasa regulă N plus 2 și N plus 3. Noi ne dorisem N plus 2, acum am ajuns la N plus 3 și acest lucru va crește ralurile. În remarcile mele preliminare m-am referit și eu la presiunea care există asupra situației uh, plăților. Și este adevărat și nu este deloc un secret faptul că rata de executare și de absorție uh, diferă de la o țară la alta. Asta nu înseamnă că noi nu am uh, analizat situația. Și dacă doriți să aflați care este principala cauza unei rate scăzute de absorție, ei bine, este vorba de capacitatea administrativă. În toate fazele implementării, începând uh, de la, uh, de la redactarea politicilor uh, sectoriale. Deseori nu există capacitatea administrativă necesară pentru uh, acest lucru, apoi ajungem la definirea proiectelor, selectarea acestora, achiziții publice și așa mai departe. Noi am recunoscut și am identificat aceste dificultăți și în calitate de director general, chiar, că, chiar dacă dispun de mai de resurse umane uh, reduse, am reușit totuși să creez o nouă unitate, un centru de competențe care se ocupă doar de uh, construirea capacităților, tocmai pentru a ajuta statele membre care rămân în urmă din punctul de vedere a ratei de absorție să își construiască aceste capacități. Mm, am, uh, ne-am adresat și unor uh, organizații internaționale, ca Banca Mondială, pentru a uh, îmbunătăți definirea, redactarea acestor strategii sectoriale. Și în următoarea perioadă de finanțare ne vom concentra și mai mult pe aceste aspecte și, de exemplu, când vine vorba de combaterea corupției. A fost uh, uh, amintită necesitatea de a ne orienta înspre rezultate și de a avea indicatori concreți. Sunt de acord. Acum ne aflăm prea, mu- prea mult într-o logică a absorției. Ne uităm la câte fonduri au fost absorb- absorbite, dar pe viitor vom avea la dispoziție un cadru legal care va obliga statele membre și regiunile să notifice rezultatele obținute și astfel încât uh, vom putea vedea exact care sunt rezultatele fiecărui fond în parte. Cred că am putea dedica o sesiune întreagă condiționalității macroeconomice, dar eu sunt convins că dacă politica de coeziune își dorește să aibă un rol în uh, în contextul economic general și dacă, dacă urmează să uh, primească fonduri suficiente pe viitor, trebuie să se, bazează pe acea, să se bazeze pe această structură uh, triunghiulară pe care v-am uh, prezentat, uh, prezentat-o și dacă bugetele naționale nu sunt uh, consolidate, um, lucrurile nu pot fi bune pentru că există dificultăți pentru întreprinderile mici și mijlocii, deci există o legătură între toate elementele triunghiului respectiv și vă asigur că uh, dispozițiile din acest punct de vedere au fost redactate cu foarte mare grijă. Apoi, ultimul punct, uh, separarea creșterii economice de emisiile de dioxid de carbon. Dacă este să vă uitați la prioritățile pe care le-am menționat, cred că veți observa că economia cu emisii reduse de dioxid de carbon reprezintă una din cele patru priorități principale. Și mm, va avea loc o concentrare a fondurilor din acest punct de vedere în funcție de categoria de regiuni. Dacă apoi uh, examinăm mai în detaliu mecanismul de concentrare a fondurilor, observăm că există unele uh, dispoziții speciale pentru măsurile de reducere a dioxidului de carbon. Deci există această nouă caracteristică, noul, uh, noua perioadă de finanțare, pentru că eficiența energetică, energiile regenerabile sunt un, un uh, vector foarte important în sprijinirea uh, creșterii economice și, domnule președinte, cred că am răspuns principalelor uh, întrebări care țin de competența mea. Vă mulțumesc, domnule director general. Uh, doamna, dacă doriți dumneavoastră să luați cuvântul. Colegii mei din Polonia au menționat Ucraina, dar și un uh, coleg din Parlamentul European a făcut acest lucru. Eu mă gândesc că este posibil că nu este posibil să avem o dezvoltare a parteneriatului fără sprijin din partea bugetului european și când negocierile cu Ucraina cred că ar trebui să fie continuate, ar trebui să oferim în continuare sprijin Georgiei, pentru că dacă ne dorim o Europa democratică, nu putem să nu facem acest lucru. Sunt de acord cu colegii care au discutat uh, și au cerut simplificarea regulilor și procedurilor și au cerut o scădere a poverii administrative. Și din partea Comisiei Europene, pentru că uneori chiar și oamenii de știință nu mai doresc să participe și să acceseze fondurile structurale pentru că se pierde prea mult timp și trebuie trecut, trebuie trecut prin prea multe proceduri, ceea ce nu justifică până la urmă progresul științific. De asemenea, cred că ar trebui să schimbăm regulile în uh, achizițiile publice, pentru că uneori autoritățile municipale care participă participă sau încearcă să acceseze fonduri structurale sunt sancționate pentru că, de exemplu, au acumulat deja datorii mari în domeniul, în domeniul mediului înconjurător punctul de vedere al tendinței strategice pentru următoarea perioadă, eu consider că trebuie să ajungem la o adevărată reindustrializare a Europei dacă ne dorim mai multe locuri de muncă. Și problema cheie legată de acest proces de reindustrializare se referă la bazarea noilor industrii pe cercetare și inovare. Cred că în această direcție trebuie să mergem pe viitor. Apoi, din punctul de vedere al folosirii eficiente a resurselor energetice, dacă este să ne comparăm cu ce se întâmplă în Statele Unite ale Americii, nu ne aflăm într-o poziție foarte fericită, pentru că res- resursele energetice în Statele Unite ale Americii sunt mult mai ieftine decât cele din Europa, deci ne pierdem uh, un avantaj competitiv. Deci, uh, din nou, un obiectiv principal pentru noi ar fi ca pe viitor să folosim cât mai eficient resursele energetice. Cred că cam atât am uh, dorit să spun acum. Vă mulțumesc, Amalia. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dacă îmi permiteți câteva minute, câteva minute pentru a mă referi la punctele uh, fundamentale din punctul meu de vedere. Folosirea eficientă a acestor fonduri. Domnul director general a spus că fără finanțe publice sănătoase nu se poate ajunge la, dezvolt, la creștere economică și, și eu aș dori să subliniez eforturile depuse în câteva state membre și mai ales în Spania pentru a ajunge la o consolidare uh, fiscală, pentru a stabiliza conturile publice și pentru a ne îndeplini angajamentele pe care ni le-am asumat. Lucru care ne-a permis să atingem uh, rezultatele uh, amintite de domnul președinte mulțumită eforturilor imense depuse de guvernul din Spania. Această folosire eficace a fondurilor este strâns legată de condițiile preexistente, de reformele structurale preexistente. Până acum am întreprins mai mult de 100 de, aproape 100 de asemenea reforme structurale. Deci nu este vorba doar de sănătatea finanțelor publice, nu doar de uh, sustenabilitatea sistemelor de pensii, nu doar de reformarea sistemului uh, educației pentru a reduce numărul părăsirii timpurii a școlii, de exemplu, ci este vorba și de reforme care pe termen scurt sunt un uh, stimulant puternic în uh, investiții, în activitatea, în activitatea economică, în crearea de noi uh, uh, proiecte și în refacerea uh, sectorului uh, productiv în care am pierdut în 2000, între 2008 și 2011 uh, um, aproape un milion de locuri de muncă. Folosirea eficace a fondurilor este de asemenea sens legată cu posibilitatea de a, um, de a folosi în alte direcții aceste fonduri. Noi, în Spania, am uh, profitat de această posibilitate pentru a ne concentra pe prioritățile noastre și am încercat să combatem cât mai mult șomajul și mai ales șomajul în rândul tinerilor. Am uh, încercat de asemenea să oferim un acces de, la credită cât mai larg uh, întreprinderilor mici și mijlocii. Și, și pe viitor va fi esențial să existe această posibilitate de reprogramare, de adaptare a fondurilor la problemele reale. Desigur, și contribuția din bugetele naționale este importantă împreună cu uh, fondurile structurale europene. Cred că astfel Europa va deveni tot mai vizibilă în fața, în, în ochii cetățenilor europeni. Domnule președinte, vă rog dacă doriți să trageți concluzia întâlnirii de astăzi. Την συνεργασία της συνδιοργάνωσης της σημερινής Mulțumesc, domnule președinte, pentru că ați uh, organizat această întâlnire astăzi aici. Mulțumesc vorbitorilor, <clears throat> desigur, dar și celor care au luat cuvântul și care ne-au spus părerea lor cu privire la viitorul uh, acestor politici și care vor fi provocările următorii ani, și anume dezvoltare durabilă și creștere în statele membre un aspect important și necesar pentru crearea de locuri de muncă. Este singurul mod sigur pentru a combate șomajul și a garanta coeziunea socială. Inegalitățile în creștere periclitează sistemele noastre și duc și la un scepticism față de Europa. Un exemplu foarte clar îl reprezintă tendințele neonaziste din Grecia, care sunt în creștere. Sigur că pentru combaterea crizei avem nevoie de fonduri și acestea nu sunt suficiente. Așadar, trebuie să fim foarte atenți cu modul în care utilizăm aceste fonduri. Trebuie să ne asigurăm că aceste fonduri uh, de coeziune ajută creșterea, dar și că elimină din diferențele dintre regiuni și dintre țări. Aș dori să subliniez ce spunea domnul Defa. În ciuda fondurilor pe care le-am folosit deja, nu am reușit să reducem inegalitățile dintre regiuni. Aceasta va fi o mare provocare. Deci e necesară o cooperare mai strânsă între Parlamentul, Parlamentele naționale și cele europene. Aceste parlamente pot juca un rol decisiv. Aceasta este poziția Parlamentului Elen. Vom lucra în acest sens și conferințele interparlamentare ca cea de astăzi ne vor ajuta să ne facem bine treaba. Mulțumesc! Mulțumim, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc din nou domnului președinte, tot tuturor experților și tuturor celor care au luat parte la uh, acest schimb de opinii. Am văzut uh, care au fost problemele comune, speranțele pe care ni le putem pune în noul regim, în noul cadru, constatând că, din păcate, sunt anumite probleme în ciuda eforturilor de simplificare. Putem vedea că aceste eforturi s-au lovit de anumite limite. Am văzut uh, acest schimb între reprezentanții Lituaniei și cei ai Suediei și ne dăm seama că ne putem inspira din bunele practici ale unui stat în altele. Și pot să spun că primul avantaj pe care îl putem uh, trage de pe urma participării în cadrul Uniunii Europene este că trăim împreună ca și membrii unei familii și că putem compara ceea ce uh, e încunat de succes la unii sau la alții. Și de aici pleacă uh, un prim reflex. În dezbaterea europeană, adesea ne întrebăm dacă e nevoie de mai multă Europa sau de mai puțină. E clar că această dezbatere este una fundamentală. Însă nu ne axăm uh, suficient în uh, reflexiile noastre asupra modului în care am putea folosi cel mai bine faptul că trăim împreună. politica economică, bugetul, fiscalitatea care țin de uh, politica națională, presupun că trebuie totuși să ne inspirăm unii de la alții, să vedem ce a reușit uh, vecinilor. S-ar putea ca această uh, conferință să poată duce o contribuție în acest uh, sens. Vă mulțumesc pentru participare și propun să întrerupem uh, această Uh, ședință și să ne regăsim peste 10 minute în sala de plenară, care este la etajul 3, însă în cealaltă clădiră, unde am fost ieri și luni, pentru a trage concluziile finale al ansamblului uh, conferinței. Ședința se suspendă.